doamnei Heidi Hautala în calitate de membru supleant al aceleași comisii pentru bugete. Există comentarii din acest punct de vedere, observații. Dacă nu, aceste numiri